Guten Morgen, ich begrüße Sie sehr herzlich zur... Bună dimineața! Vă urez bun venit la reuniunea Comisiei pentru Control Bugetar. Astăzi avem voturi importante prevăzute, așa că v-aș ruga să vă pregătiți uh, cartelele de vot, fiindcă vom avea nevoie de ele. Um, aveți regimul lingvistic în cont news, nu sunt modificări uh, ale ordinii de zi care să fi fost anunțate, așa că propun să începem direct cu punctul numărul 2 E vorba de uh, raportul la Baiova, uh, descărcarea de gestiune. Dau cuvântul raportoare, dacă vrea, nu vrea, avem peste 300 de amendamente. Așa că haideți mai întâi atunci să facem un uh, test, un vot test cu cartelă. S-a deschis verificarea. So, 27 de cartele avem. Și 26 de persoane au apăsat pe buton. Acum, noastră, domnule Ashcroft, ați fost cel de-al 27-lea. Nu. No. Yeah. So. Yeah. Ok, good. Dankeschön, Mulțumesc. S-a sfârșit. S-a încheiat verificarea. Also, good. Perfect. Perfect. Nu avem voturi în plus. Atunci începem. Avem decizia pentru descărcare și la alineatul 1 avem amendamentele 2 și 3 care resping uh, descărcarea. Vot electronic s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. S-au respins. Prin urmare, votăm amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Și acum descărcarea per total. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 23 de voturi la 5. Bună dimineața, bine ați venit! Și acum, în ceea ce este închiderea conturilor, amendamentele 4 și 5 care spun nu. Cine este pentru? O secundă, discuții interne. Ja, Entschuldigung, wir sind ähm, auf der voting list. Machen wir weiter mit Punkt 8. Weil Continuăm cu punctul 8 pentru că agențiile executive um, au trebuit să prelucreze propunerea comisiei. Deci trecem la 16 și 17 amendamente, închiderea conturilor. Cine este pentru aceste două amendamente, 16 și 17? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum uh, votăm decizia de închidere a conturilor în, în ansamblul ei. S-a deschis votul, vă rog. Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist mit 23 Se adoptă cu 23 pentru 6 împotrivă. Trecem acum la rezoluție. Amendamentul 24 pentru împotrivă Vă rog să verificăm electronic pentru că nu-mi dau seama care este majoritatea. Amendamentul 24, vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. Nu vă funcționează consola. Eventual să vă mutați? Nu e nimic, spune vorbitorul, domnul Ashcraft. E invers. Apăs, uh, se, ap, când apăs uh, pe abținere, mi-apare că resping și când apăs resping, mi-apare că mă abțin. E chiar invers. <laughs> Amendment 25, 25. Amendamentul 25 devine caduc, amendamentul... Ah. Ah, da, mă scuzați. Deci, amendamentul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica, eu cred că se adoptă, dar nu e sigur. 26 verificăm. S-a verific... închis votul și se adoptă, într-adevăr. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 29 pentru,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 39 retras, 40 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 41 este amendament uh, tehnic, 42 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 43 este retras. 44 pentru. <clears throat> Împotriva abțineri se adoptă. 45 devine caduc pentru că s-a adoptat 44. 46 pentru. Împotrivă? Putem uh, verifica? Eu cred că se adoptă. Dar aș vrea să fim siguri. Deci 46. Uh, s-a închis votul și se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49, nu se votează. 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Da, verificăm 52. Eu cred că se adoptă. S-a închis votul și se adoptă. 53 este retras, 54 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 55 pe... Verificăm 54. Deci 54 verificăm. S-a închis votul și se adoptă cu 17 la 13. 55 retras, 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 retras, 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 62 uh, totuși. S-a închis votul și se adoptă. Șaizeci trei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 65 cu amendament oral. Există obiecții față de amendamentul oral? Se pare că nu este cazul. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 67 prima parte. S-a închis votul și se adoptă. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. A doua parte, amendamentul 67, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 69, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Da, se adoptă. 70 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 71. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar, nu a fost foarte vizibil. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, <clears throat> abțineri. Putem verifica și 73? S-a închis votul și se respinge cu 14 la 14. 74 pentru, Împotriva abține se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 80, dar înainte verificăm 79. S-a închis votul 18 la 1. Solicitările de verificări uh, sunt uh, justificate, pentru că uneori nu sunt clare majoritățile. 80 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 84 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 85 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 86 <clears throat> pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 87 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 88 pentru, împotriva, Bun, acum asta trebuie să verificăm. 88. S-a închis votul și se respinge. 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 94 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru. A fost clar totuși, oameni buni. 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 99 pentru, <clears throat> împotriva abțineri se adoptă, 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 101 devine caduc, pentru că a fost adoptat 100, 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă 103 pentru, împotriva abțineri uh, verificăm 103. Eu cred că se adoptă, dar uh, mai bine să fim siguri. Da, se adoptă 16 la 10. Mulțumesc. 104 pentru împotriva abțineri se adoptă, 105 pentru împotriva abțineri se adoptă,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 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva abțineri se respinge, 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 119 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 120 pentru, împotrivă, 120 trebuie să îl verificăm. Deci uh, se respinge la... Se adoptă, mă scuzați, se corectează doamna președinte, se adoptă la diferență de un uh, vot. 121 devine caduc. 122 devine și el caduc. 123 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 124 pentru, Împotrivă, abțineri. Putem verifica 124. Se adoptă. 125 pentru, împotrivă. Putem verifica și 125. S-a închis uh, verificarea și se respinge. 126 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 127 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 128 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 129 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 130 pentru, <clears throat> împotriva abțineri. Putem verifica 130? Se respinge. 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 132 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 135 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 134 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 136 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 137 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 138 pentru, împotriva... Putem uh, verifica 138? Se adoptă și se adoptă chiar cu o majoritate clară. 139 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 140 pentru, împotrivă, putem verifica și 140, vă rog? Cred că se adoptă. A, nu, 140 se adoptă. 141 cu amendament oral. Există obiecții, se pare că nu este cazul. Deci, amendamentul cu amendamentul oral. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă 142 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 142? Mă scuzați, toate acestea uh, sunt legate, 141, 42 și 43 sunt uh, împreună. Însă, bine, nu reiese foarte, foarte clar de pe lista de vot. Deci, în regulă, tot, toate acestea au fost împreună și se adoptă cu 24 la 2. Continuăm cu 144 pentru. Împotrivă, abțineri se uh, respinge, 145 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 cu amendament oral, nu există obiecții pentru. <clears throat> împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă. Putem uh, verifica 149? S-a închis votul și se adoptă la diferență de două voturi. 150. Cu amendament oral. Nu există obiecții pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 152 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 153 pentru. Împotrivă, putem verifica. 153, eu cred că este adoptat dar o uh, să-l verificăm totuși. <clears throat> S-a închis votul și se adoptă la diferență de două voturi. Mulțumesc! 154 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 155 pentru, împotriva abțineri. Putem verifica 155? S-a închis uh, votul și se respinge la diferență de un vot. 156 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 157 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 158 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 159 vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm a doua parte de la 159.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 împotriva abțineri se adoptă, 166 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 167 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 167. O sută șaizeci și șapte. Deci 167 se verifică. S-a închis votul și se respinge. Nu se vede foarte bine. Bune. Aș putea și să rețin că uh, jos este cu minus, spune doamna președinte. Da, aia, vreau să fac o faptă bună pentru Ines. Se respinge. 168. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă. Putem verifica 169. Se adoptă 170 pentru. Verificăm 170. S-a închis votul, se respinge. 171 pentru. Nu trebuie, de fapt, votați. 172 pentru, împotrivă. Verificăm 172. S-a închis votul. Se respinge la egalitate de voturi. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem verifica totuși 174? S-a închis votul și se respinge, da. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 176? S-a închis votul. Se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 178 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 178? S-a închis votul și se adoptă. 179 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 180 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 181 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 182 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 183 pe, și 184 sunt identice pentru, împotriva abțineri se adoptă, 185 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 186 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se respinge, a doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. 187 pentru, împotriva abțineri. Eu cred că se adoptă, dar putem verifica totuși 187 și 188 pentru că sunt amendamente identice. S-a închis votul și se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 cu amendament oral, nu sunt obiecții. Pentru împotriva abțineri se adoptă 192. Pentru împotriva abțineri se adoptă 193. Pentru împotriva abțineri se adoptă, 194 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 195 pentru, împotrivă. Putem verifica, vă rog, eu cred că s-a adoptat. 195, s-a închis verificarea, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 197 retras, 198 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 199 pentru, împotriva abțineri se adoptă, identic cu 200, 201 uh, pentru, 201 pentru, împotriva abțineri se adoptă, a fost 201, se adoptă. 202 e caduc deoarece s-a adoptat 201, 203 Votăm pentru, împotriva abțineri se adoptă. 204. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 205. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 206. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 207. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 208. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 209 și 210 am identice pentru împotriva abțineri se adoptă. 211 pentru împotriva abțineri se adoptă. 212 cu amendament oral. Există însă o obiecție din partea PP-ului față de acesta, prin urmare nu pot să-l supun la vot, dar supun la vot amendamentul fără acel amendament oral. Cine este pentru 212? Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm mai bine. Verificăm amendamentul 212. Se adoptă. 213. Iarăși o obiecție din partea PP-ului față de amendamentul oral. Prin urmare, votăm 213 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu aceeași majoritate. 214, o obiecție din partea PP față de amendamentul oral. Prin urmare, votăm doar uh, amendamentul fără. Amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă cu aceeași majoritate. Dar putem să verificăm. 214, vă rog. Se adoptă. 215 uh, se adoptă, 216 pentru împotriva abțineri se respinge, 217. Am înțeles. Verificăm 216. Check. Der Check ist beendet. Das ist... Ah, Entschuldigung. Ja, ist abgelehnt, ja. Es ist abgelehnt, ja. Se respinge, da. 217 pentru potriva abțineri se adoptă, 282 părți, prima parte pentru, Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Verificăm, vă rog frumos, a doua parte. Sunt încurcate lucrurile. Eu zic că s-a respins, dar nu știu. Der check ist beendet. Es ist angenommen mit zwei Stimmen, Entschuldigung. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult. 219 pentru. Dagegen, Enthaltungen, es ist angenommen. Se adoptă. Și acum, 220. Se adoptă. 221 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 222 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 223 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 224 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 225 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 226 și 27 sunt clarificări lingvistice, 228 de asemenea, 229 și el, 230 pentru, împotrivă. Vă rog să verificăm la 230. <coughs> Es ist angenommen. 231. 231 cu amendament oral. 230 s-a adoptat. Acesta este caduc. Se scuză președinta. 232 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 233 pentru. Împotrivă abțineri. Eu cred că se respinge. Ba nu. Eu cred că se adoptă. Vreți să verificăm? La 233. Eu cred că se adoptă, dar nu știu. Ja, es ist angenommen. Danke. Se adoptă. 234 pentru împotriva abțineri se adoptă, 235 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 236 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 237 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 238. 237 vreți să verificăm. S-a închis votul și se adoptă cu un vot în plus. 238 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 239 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 240 pentru împotriva abțineri se adoptă, 241 pentru împotriva abțineri se adoptă, 242 pentru împotriva abțineri se adoptă, 244 pentru împotriva... Nu. Mm. Verificăm la 243. Eu cred că se respinge. Să închis votul. Se adoptă. Îmi pare rău, spune președinta. 244. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 245. Pentru? Dar, dragi prieteni, n-a fost adoptat 244. Pentru împotrivă abțineri se adoptă 246. Pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 248 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 249 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 250 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 253 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 254 pentru împotriva abțineri se adoptă, 255 pentru împotriva abțineri se adoptă, 256 pentru împotriva abțineri se adoptă, 257 pentru împotriva abțineri se adoptă, 258 pentru împotriva abțineri se adoptă, 259 pentru împotriva abțineri se adoptă, 260 pentru împotriva abțineri se adoptă, 261 pentru împotriva abțineri se adoptă, 262 pentru Potriva abțineri se adoptă, 263 pentru, Potriva abțineri se adoptă, 264 pentru, Potriva abțineri se adoptă, 265 pentru, Potriva abțineri se adoptă, 266 pentru, împotriva obțineri se adoptă, 267 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 268 caduc, 269 pentru împotriva obțineri. Verificăm. Cred că se adoptă, dar verificăm. 269. Foarte bine. S-a închis votul. 24 la 2. Pare rău, au fost semnale contradictorii. 270, nu. 271 pentru împotriva abțineri se adoptă, 272 pentru împotriva abțineri se adoptă, 273 pentru împotriva abțineri se adoptă, 274 pentru împotriva abțineri se adoptă, 275 pentru împotriva abțineri se adoptă, 276 <clears throat> pentru împotriva abțineri se adoptă, 277 pentru împotriva abțineri se adoptă, 278 pentru împotriva abțineri se adoptă, 279 caduc. 280. Pentru. Putem să verificăm? Mulțumesc, se adoptă. Se adoptă. 281 retras, 282. Pentru? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Da. Verificăm 282. A închis votul. 17 la 11 se adoptă. 283. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 284. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 285. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 286. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 287. Pentru împotriva abțineri se adoptă. De 188 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 289 e caduc. 290 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 291 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 292 pentru, împotriva. Putem să verificăm, vă rog frumos. S-a închis votul. Se adoptă. Nu, îmi cer scuze, spune președinta. Se respinge. Nu știu, sunt daltonistă. 293 pentru. Împotriva abțineri. 293 trebuie verificat și el. 293. Poate că ea a adoptat. Nu știu. Da, șapt, cu 17 la se adoptă. 294 pentru împotriva abțineri se adoptă. 295 pentru împotriva abțineri se adoptă. 296 pentru împotriva abțineri se adoptă, 297 pentru împotriva abțineri se adoptă, 298 pentru împotriva abțineri se adoptă, 299 pentru împotriva abțineri se adoptă, 300 pentru împotriva abțineri se adoptă, 301 pentru împotriva abțineri se adoptă, 302 pentru Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că se adoptă. Verificăm, vă rog frumos. S-a închis verificarea și se adoptă. 303 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 304 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 305 pentru, împotrivă, abțineri, se. Verificăm, verificăm. S-a închis votul și se respinge. 306. Haideți să verificăm și la 306. Ich meine, es angenommen. Ja, der Check ist beendet. Es ist abgelehnt. Se respinge. 13 la 15. 307 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Și aici, eu cred că se respinge. 307. S-a închis verificarea. Se respinge. 308. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 309 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 310 și 311 compatibile 310 pentru împotriva abțineri se adoptă, 311 pentru împotriva abțineri se adoptă, 312 pentru împotriva abțineri se adoptă, 313 cu amendament oral, nicio obiecție, votăm împreună. A, voi sunteți împotrivă, împotriva amendamentului oral. Și atunci votăm doar 313. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 313 și 314 sunt identice. 314 pentru împotriva abține se adoptă. 315. 315 pentru împotriva abțineri se adoptă. 316 pentru împotriva abțineri se adoptă. 317 pentru împotriva abțineri se adoptă. 311 pentru 17? verificare? Da. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 18 la 11. Teste 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Teste 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. teste 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 321 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 322 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 323 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 324 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 325 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 326 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 327 a fost retras, 328 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 329 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 330 pentru, împotriva abțineri. Haideți să Verificăm, eu cred că se respinge la 330. S-a închis votul. Și se respinge. 331 retras. 332 pentru împotriva abțineri se adoptă. 333 retras. 334 pentru împotriva abțineri se adoptă. 335 retras. 336 cu amendament oral. Dacă sunt obiecții, nu este cazul. Deci cu amendament oral cu tot, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 337 e obiecția PP-ului față de amendamentul oral, deci votăm doar amendamentul pentru, împotrivă. Verificăm. 337, vă rog. S-a deschis votul, eu cred că se adoptă, dar nu știu. S-a închis. Nu, se respinge cu o, dif o diferență de un vot. 338 pentru împotriva abțineri se... Haideți să verificăm și la 338. 338. check is S-a închis votul. Se adoptă. 339 pentru împotriva abțineri se adoptă. 340 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 341 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 342 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 343 cu amendament oral, dacă sunt obiecții, nu, atunci cu amendament oral cu tot, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 344 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 345 pentru împotrivă se adoptă, 346 pentru împotrivă se adoptă, 347 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 348 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 1. Trebuie să vi-l citesc. Compromise amendment number 1, page 42. E vorba de compromisul 1, pagina 42, cerere din partea PPE-ului de vot pe părți. Dacă se adoptă compromisul 1, parțial sau în întregime, amendamentele de la 349 până la 358 sunt caduce. Deci vot pe părți, alineatul 3, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A treia parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Prin urmare, amendamentele de la 349 până la 358 devin caduce. Continuăm cu 359 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 360 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 361 pentru, împotriva. Verificăm, vă rog frumos. 361 mi se pare că e adoptat. S-a închis votul. Se respinge. Ba chiar foarte clar. 362 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 363 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 364 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 365 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 366 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 367 pentru, împotriva abțineri se adoptă, nu, considerentul D, uh, amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri, mi se pare că se respinge, dar haideți să verificăm, 19. Verificăm. Închis votul. Se respinge. 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 22 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 23, 23 eh, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 Vă rog frumos, tăceți la compromisul 2, pagina 44. Este o reacție la scrisoarea doamnei vicepreședinte Gheorgheva. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Da, spuneți, vă rog. Doream doar să spun că am cerut vot pe părți pe șap, la șapte. Ai, ai, ai. Sorry, I'm sorry. Yeah, on the, on the working group, we would like to have this... Sorry. Am vrea să avem acest vot pe părți, da? Bine, votăm atunci în neatul 7 mai întâi, de la compromisul 2. Cine este pentru acesta? Alineatul 7, deci. Cine este pentru? Putem verifica? Cine este pentru alineatul 7? Alineatul 7 din compromisul 2. S-a închis verificarea. Se adoptă. Așa fel, așa fel cât rămâne aliniatul în text, votăm acum compromisul în întregimea sa pentru împotriva abțineri și se adoptă. Și acum trecem la voturile cu privire la comisiile consultate. Începem cu AFET. Pentru împotriva abțineri se adoptă. AFET 2 și 3 vot în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. AFET 4 și 5 în bloc, pentru, nu, atunci AFET 4, pentru împotriva abțineri se adoptă. AFET 5, pentru împotriva abțineri se adoptă. AFET 6, pentru împotrivă. Verificăm AFET 6, vă rog. S-a închis votul și se respinge. AFET 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. AFET 8 pentru. Împotriva abțineri se respinge. AFET 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. AFET 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. AFET 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. DV1 pentru împotriva abțineri se adoptă. DV2 pentru împotriva abțineri se Uh, verificăm mai bine, vă rog frumos. S-a închis votul. Se respinge. tv 3 pentru împotriva abțineri. Poate aceeași majoritate, dar haideți să verificăm mai bine. cer scuze. Das ist angenommen. Jetzt ist deutlicher. Das dürfte angenommen sein. Ja. Check ist beendet. S-a închis verificarea. Das ist angenommen, ja. Se adoptă. DW DV4 cu un vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri. A doua parte din DV4 verificăm. Vă rog. A doua parte de la DV4, vă rog. S-a închis votul și se adoptă. DV5 pentru, împotrivă, abțineri, mie îmi pare respins. DV6 cu voturi pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, se... Haideți să verificăm a doua parte de la DV6. Mie mi se pare că se adoptă, dar nu știu. S-a închis votul. Se adoptă. DV7 pe două părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, DV8, trei părți pentru, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă. Haideți să, să verificăm a doua parte de la DV8, parte din mijloc. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte de la DV8 se adoptă. DV9, tot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vreți să verificăm? Verificăm a doua parte de la DV9. A doua parte, deci, de la DV9 s-a închis votul și se adoptă. DV10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, DV11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, mi se pare, mi se pare că se adoptă, dar hai să verificăm la 11. Da, se adoptă. Se adoptă, deci. DV12. Pentru împotrivă abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, dar haideți să, nu, haideți să verificăm. S-a închis verificarea. DV14 pentru împotriva abțineri. Nu știu. Verificăm. Da. Se adoptă. 14 la 12. DV15 pentru împotrivă. Abțineri. Der Check ist beendet. S-a închis votul. Se adoptă 17 la 10. Emplu 2 pentru împotriva abțineri. Cu aceeași majoritate se adoptă. Emplu 3 pentru împotriva abțineri. Se adoptă cu aceeași majoritate. Emplu 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, M plus 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, M plus 6 pentru împotriva se adoptă, M 7, M 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, M plus 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, M plus 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, M plus 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, M plus 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 până la 15 putem vota în bloc? Nu. Bun, deci Ample 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Ample 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Ample 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. MV1 până la 5 în bloc? NV1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, NV2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, NV3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, NV4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, NV5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, NV6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, NV7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, NV8 pentru, 8 până la până la 12 în bloc, se adopte în vii 9 pentru împotriva abțineri se adopte în vii 10 pentru împotriva abțineri se adopte în vii 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, în vii 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 12 până la 25 în bloc. Putem vota 12, NV12 până la 25 în bloc? până la 24. Deci 13 până la 24 în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar verificăm. 13 până la 25, Envy. S-a închis votul și se adoptă. Envy 24 pentru împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi, tran 1 până la 3. Nu, bun, tran 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, tran 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, tran 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, tran 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, tran 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, tran 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Tran 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 14 pentru, împotriva abțineri se verificăm uh, tran 14. Tran 14. S-a închis votul și se respinge. Tran 15 pentru, împotrivă, verificăm și tran 15. Verificăm tran 15. S-a închis votul și se adoptă. Regii 1 până la 3 în bloc? Nu. Regii 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Regii 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Regii 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Regii 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, regi 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, regi 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, regi 8 pentru, împotrivă, regi 8 verificăm. Eu cred că se respinge. Regi 8. S-a închis votul și se respinge, da. Regi 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Agri 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Agri 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Agri 4 pentru, împotriva abțineri. Putem verifica Agri 4? S-a închis votul și s-a adoptat Agri 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, agri 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, agri 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, agri 8 pentru, împotriva abțineri ar putea să fie respins, dar să verificăm, agri 8. și se adoptă. Agri 8 se adoptă. Agri 9 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 10 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 11 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 12 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 13 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 până la 20 putem vota în bloc? Deci 14 până în 20 în bloc. Nu putem. 14 atunci pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 23 până la 26 în bloc. Agri 23 pentru împotrivă, dar cred că trebuie să verificăm Agri 23. Se respinge, așa este. Agri 24, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 25, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 26, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 27, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 28, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă se adoptă. Agri 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 32 pentru, împotriva Agri 32 verificăm. Agri 32 verificăm. Check ist beendet. Es ist angenommen mit einer Stimme Mehrheit. Agri 33. Können wir 33 bis 37 am Block? Putem până la 37 în bloc, 33 până la 37 în bloc. 33 până la 36. Pentru, împotrivă, abțineri. Da, putem verifica. și se adoptă. Agri 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peș 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peș 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peș 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peș 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peș 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peș 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peș 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, peș 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, peș 10 pentru, împotrivă, putem verifica peș 10, eu cred că se adoptă, dar să fie sigur. se respinge la diferență de un vot.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 16. Bun, verificăm pe 16. Și se respinge. Mulțumesc că, uh, că ați solicitat verificarea. Da, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 18 pentru, împotrivă, 18 verificăm. Deci verificăm 18. Se adoptă cu o largă majoritate, 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult acum. Cult 1 pentru, Să verificăm peș 20, se cere. Verificăm peș 20. Deci se adoptă. Cult 1. Până la 4 în bloc? Cult 1 până la 4? Nu. Bun. Cultur, cult 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, cult 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, cult 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, cult 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, cult 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, cult 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, cult 7 pentru verificăm cult 7. Deci verificăm cult 7. Eu cred că se adoptă. S-a închis votul și iată, se respinge. Cult 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm cult 8. și se adoptă cu 17 la 9. Cult 9 pe 3 părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, cult 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 10 pentru, împotrivă, cult 10, verificăm. se adoptă. Cult 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 13 pentru, împotriva abțineri. Verificăm cult 13. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge cu aceeași majoritate. Libe 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 2 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm Libe 2? Eu cred că se adoptă. Așa este, se adoptă. Libe 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă live 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă live 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă live 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 1 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 2 FEM 1, a doua parte, mă scuzați, pentru împotriva abțineri se respinge. FEM 2, pentru împotrivă, putem verifica, FEM 2. Se adoptă. FEM 3, pentru împotriva abțineri se adoptă. FEM 4, pentru împotrivă abțineri se respinge, FEM 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, FEM 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, FEM 7 pentru, împotrivă se respinge, dar să verificăm totuși FEM 7. Deci verificăm FEM 7. FEM 8 pentru. Se, se respinge. FEM 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. FEM 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. FEM 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. FEM 12 pentru, împotriva... Cred că se respinge, dar să verificăm. FEM 12. închis votul și se respinge. FEM 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și cu aceasta ajungem la votul asupra rezoluției în totalitatea ei. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vot final. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul, 23 pentru, 4 împotrivă și o abținere. O felicităm pe Martina și mulțumim. Für diese, für dieses Riesenstück Arbeit. Herzlichen Dank und unsere... Mulțumim pentru această muncă enormă. Și cu aceasta suntem la a doua parte a raportului amendamentele la um, rapoartele speciale. De fapt, uh, se corectează, doamna președinte, continuăm cu ordinea de zi. Deci, um, tot la Baiova, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 până la 3 până la 8 putem vota în bloc?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 23 zu 2, auch dazu gratulieren wir. 23 la 2, o felicităm pe raportoare, mulțumim foarte mult. So, wir fahren mit unserem interessanten Vormittag fort. Continuăm cu această dimineață atât de interesantă și trecem la la raportul Claudia Schmidt privind uh, descărcarea pentru uh, bugetul general. Uh, dorește raportarea să intervină? Nu? Dacă nu, uh, votăm amendamentele. 1 și 2 sunt identice, le votăm împreună. Cine este pentru? 1 și 3 se corectează, domnule președinte. 1 și 3 pentru... Împotriva abțineri se resping. Resping 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot prin apel nominal cu privire la întreaga descărcare. S-a deschis vot. 21 la 6 s-a închis votul. Și acum uh, conturile. Aveți uh, amendamentele 4 și 7. 4 uh, și 6, mă scuzați, pentru împotriva abțineri. Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Decizia cu privire la închiderea conturilor. S-a deschis votul. Vot prin apel nominal, vă rog. S-a închis votul și se adoptă. 21 la 6. Rezoluția. Amendamentul 7. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Amendamentele 9 și 10. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Devin caduce amendamentele 9 și 10. 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Nu, se respinge, se scuză președinta. Deci se respinge. Scuze. Da, da, verificăm amendamentul 12. Scuzați-mă, se respinge. Compromisul 2. Text original plus amendamentul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. E bifat și 15. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 Putem verifica, vă rog. Amendamentul 23. Amendamentul 23. Verificăm. S-a închis votul și se adoptă. Mă scuzați, 24.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 Verificăm la 30, eu cred că se adoptă. Se respinge 30 cu egalitate de voturi. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32, două părți. A doua parte a fost de fapt retrasă. Prima parte o aveți în față. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, verificăm. Amendamentul 32. Se închide verificarea. Se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotriva abțineri, se respinge. DV1 e acoperit, DV2 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV3 e acoperit, DV4 pentru împotriva abțineri se respinge, DV5 prima parte acoperită, restul textului pentru împotriva abțineri se adoptă, DV6 acoperită, DV7 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV8 pentru, împotriva abțineri uh, se adoptă, DV9 pentru, împotriva abțineri. Putem verifica, vă rog, DV9. S-a închis verificarea, se respinge. DV10 pentru, împotrivă, abțineri, cu aceeași uh, majoritate se respinge, DV11 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV12 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV13 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV14 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Also wir haben 13 zu 12. 13 la 12 angenommen. se adoptă rezoluția. Să felicităm uh, raportoarea. Uh, a fost cea mai uh, strânsă majoritate posibil. Willkommen Trecem acum la descărcarea pentru SEAE. Raportor domnul Cernețchi. Care nu-i de față? Dorește însă cineva să ia, numele, să ia cuvântul în numele lui? Nu. Votăm. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot uh, electronic pentru descărcare. S-a deschis votul. E un vot electronic. O persoană în plus uh, la PPE. So, jetzt haben wir noch zwei, genau, Also, wir müssen, genau. Haben wir alle die Să vedem dacă a votat toată lumea. S-a închis votul despre, pentru descărcarea SAE 19 la 6. Se adoptă descărcarea. Rezoluția. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 Vă rog. S-a închis votul. Să retragă PP-ul o cartelă. Amen. Se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Și aici vă rog să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Cu egalitate de voturi. Amendamentul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. 21. Da, la verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Afet 1 acoperit, afet 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, afet 3-4 uh, acoperite, afet 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, afet 6 acoperit, afet 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, afet 8 acoperit, 9 la fel, 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum votul final cu privire la această rezoluție în întregimea sa. Vot electronic, s-a deschis votul. Die, ja. Die Abstimmung ist. S-a închis votul. 20 zu 4. 20 la 4 cu o abținere. Felicitări raportorului. Socialist, am demandat 5 minute. Da, Gut, da- damit kommen wir Acestea fiind spuse, trecem mai departe la descărcarea pentru Parlamentul European și aș dori foarte tare să întrerupem trei minute și la rugămintea SND-ului. V-aș ruga insistent însă ca la și 37-38 fix să uh, ne reluăm lucrările. So, so, so, azi, ah, okay, good. Okay, so, yeah. Am înțeles. A fost o neînțelegere. Nu, continuăm uh, direct. Vă rog frumos, continuăm. Continuăm cu votul, fără întrerupere, și începem să votăm descărcarea pentru Parlament. Eu. Și sper că se safă. Also,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 I would like to restart the... Aș vrea să reluăm uh, lucrările. Aș vrea, rog frumos să continuăm. Vă mulțumesc. Deci, Eh, trecem la descărcarea parlament, pentru Parlament. Raportor este Marcus Piper. Îl întreb dacă dorește să ia cuvântul. Nu. Atunci eh, votăm. Avem amendamentele identice 1 și 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se resping. Votăm eh, acum decizia pentru descărcare. Un vot electronic, vă rog frumos, a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 6 se adoptă. Amendamentul, Rezoluția acum. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog frumos, amendamentul 4. Se adoptă. Se închide. Verificarea. Se respinge. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm amendamentul 6? Amendamentul 6 verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Clar. Amendamentul 5 e bifat. Amendamentul 6, 7 pentru împotrivă abține se adoptă. Nu, vă, mă scuzați, um, verificăm. Se adoptă, spune președinta. Se adoptă, spune președinta. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. Mie îmi pare adoptat. Dar majoritățile nu sunt mereu foarte clare. Nu indicați foarte clar cu mâna întotdeauna, s-a închis verificarea, se adoptă. Compromisul 1 înlocuiește amendamentele 10 și 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, trecem peste amendamentele acestea. Deci, compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acoperim 12, 14, 15. Amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul verificăm. Verificăm amendamentul 13. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Mm, iarăși cred că se adoptă, dar să verificăm. Amendamentul 17. S-a... Nu s-a închis încă votul. Acum, da? Se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și aici, vă rog frumos, mie îmi pare adoptat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, se respinge. Amendamentul 20 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru. Împotrivă. A, mie îmi pare adoptat. Haideți să verificăm. Amendamentul 21. S-a închis. se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotriva abțineri. Da. Și eu cred că se adoptă, dar să verificăm amendamentul 24. Se adoptă, se adoptă. Majoritatea e clară. 19 la 80. Amendamentul 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru împotriva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 Putem verifica, vă rog frumos, eu cred că se adoptă. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 35 a fost retras, amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 37 cu un amendament oral, dacă există obiecții împotriva acestuia, nu, pentru, împotrivă, abțineri, se... Haideți să verificăm. Verificăm. Amendamentul 37, supus verificării, se adoptă, cred. Mă uit la domnul Vistisen care uh, indică, dar nu înțeleg uh, întotdeauna. să sunteți game changerul meu, dar se adoptă. 34 pentru împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm totuși 38. S-a închis votul și se respinge. 39, 40 și 41 sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 până la 48 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Respinge. 50 până la 52 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru 54 până la 56 pentru, împotriva abțineri se resping. 57 pentru, împotrivă. Putem uh, verifica 57, eu cred că se adoptă. Deci se adoptă cu majoritate largă. 58 până la 60 sunt identice pentru împotrivă, abțineri, se resping. 62 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 62. De 62 verificăm. Se respinge cu 20 la 7. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și cu aceasta 64 până la 68 devin caduce. Continuăm cu 72. Deci 72. Ați urmărit pe lista de vot, votăm 72. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 73, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 70, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 devine caduc. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 a fost retras. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dacă merg prea repede, nu ezitați, spune doamna președinte. Deci, 77 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 a fost adoptat, deci amendamentul 78 devine caduc. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, da. Să verificăm. Nu este foarte clar. Eu cred că se adoptă. S-a închis votul. Se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă. Putem uh, verifica și acesta, cred că se adoptă la limită. 84, deci. Verificăm. S-a închis votul și se respinge. 83 pentru, împotrivă, împot, uh, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că se respinge. Putem uh, verifica 89? S-a închis votul. Se respinge cu 19 la 7. 92 pentru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 împotrivă, abțineri, putem verifica, 96, S-a închis votul și se adoptă. 97 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 98 pentru, împotrivă, putem verifica 98. Deci 98. S-a închis votul. Se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 100 pentru, împotrivă, putem verifica 100 S-a închis votul și se adoptă. 101. Pen, uh, devine caduc. 101 și 102 devin caduce. Continuăm cu 104. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem verifica 104. În regulă. 104. S-a închis votul și se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 106 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 106? S-a închis votul și se adoptă. 107 pentru, împotriva, abțineri. 108, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 118 pentru, împotrivă abțineri, dar să verificăm. Eu cred că se respinge. 118. S-a închis votul și se respinge în mod destul de clar, îmi pare rău. 119 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, compromisul 4, să-l verificăm. Vot electronic. S-a închis votul și se adoptă. 123. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 verificăm. Deci verificăm 123. S-a închis votul și se respinge. 121 devine caduc, 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă 124 pentru, împotriva abțineri se adoptă 125 pentru, împotriva abțineri se adoptă 126 pentru, împotriva abțineri se respinge 127 pentru, împotriva abțineri se respinge 128 pentru, împotriva abțineri se adoptă 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 129 devine caduc. 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 134 pentru, împotriva abțineri se adoptă 135 pentru, împotriva abțineri se respinge 136 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă. Putem uh, verifica 137, vă rog? Verificăm 137. S-a închis votul și se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri,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 Verificăm 145. S-a închis votul și se adoptă. 147 pentru, împotriva, abțineri. 146 se corectează, doamna președinte. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pe trei părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte. Dar înainte verificăm 148, prima parte. închis votul și se respinge a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica și această parte? Probabil că de data asta se va adopta, la diferență de un vot. Nu, se respinge. A treia parte pentru împotrivă, abțineri, verificăm și această a treia parte. S-a închis votul și se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, Împotrivă, abțineri. Putem verifica 151. S-a închis votul. Nu mai știu ce se întâmplă. Nu e, n-a fost vizibilă majoritatea. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 153. S-a închis votul și se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 155 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. Socialiștii nu mai au opinie? A, bun, atunci se adoptă. Da, se adoptă. Da, nici eu nu pot să fac miracole. Compromisul 5. Pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 156 până la 160 și 162 până la 164 devin caduce. Mai trebuie să votăm 161. Deci 161. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 și 62 până la 64 sunt caduce, 165 pentru împotrivă, 163 devine caduc. 165 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cu aceasta au devenit caduce câteva amendamente. Continuăm cu compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...174 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 175 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 175. S-a închis votul și se respinge. Continuăm cu compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă și asta face să continuăm cu 181 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 9 pentru împotriva, abțineri se adoptă și continuăm cu 190 pentru 190. 190 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 191 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 193 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 194 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 195 pentru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 195 se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Verificăm 197, deci. Check is beendet. Ja, ist angenommen. Kompromiss Nummer 10 dafür. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 203. Dagegen Enthaltungen angenommen. Se adoptă. 204 pentru împotriva abțineri se adoptă. 205 pentru împotriva abțineri se adoptă. 206-208 pentru împotriva abțineri se resping. 209. A, doriți o verificare de la 206 până la 208. De la 206 până la 208 verificăm. check se respinge la votul cu 18 la 8. 209 uh, pentru împotriva abțineri se respinge. 210 210 pentru împotriva abțineri uh, se adoptă. 211 pentru împotriva. Vă rog,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 213 se adoptă, 214 pentru abțineri se adoptă, 215 pentru împotrivă abțineri se respinge, 216 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 217 pentru împotrivă abțineri se respinge, 218 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 219 pentru împotrivă abțineri se respinge. 220 a fost retras. Și acum trecem la votul final pentru această rezoluție. Da, ă, grupul socialist cere o scurtă pauză. Vă rog însă să rămâneți în sală. Două minute vă ajung? Da? Yeah, yeah, yeah. We need to have a... Yeah. Socialiștii au cerut o pauză, da? I-aș ruga însă pe membrii să rămână în încăpere ca să, fa- ca să facem votul final la rezoluție. restart meeting. Please take your seats. Ă, ne reluăm lucrările, dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Avem votul final, așadar, cu privire la rezoluție. Este un vot prin apel nominal. S-a deschis votul. E votul final cu privire la rezoluția pentru descărcarea bugetară pentru Parlament. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 14 pentru, 7 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări raportorului. Ne bucură faptul că am trecut și peste asta. Felicitări! Dragi colegi, am uh, încheiat uh, reuniunea publică și avem o reuniune a coordonatorilor acum. I-aș ruga pe coordonatori să rămână ca să începem direct. 5 minute pauză, după care continuăm cu reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Ne revedem peste două săptămâni, într-o zi de luni. Uh, reuniunea cu ușile deschise s-a încheiat. Urmează reuniunea coordonatorilor, în camera.